European. Din partea grupurilor politice SND și ALDE am uh, primit propuneri de numiri în delegații și în comisii pe care, uh, în mod regretabil, uh, trebuie să vi le prezint astăzi pentru că am înțeles că aceasta este, aceasta este procedura care trebuie să fie urmată pentru ca aceste numiri să fie uh, legale în mod uh, normal spun că aceste numiri se regăsesc în procesul verbal al reuniunii, însă mâine nu va exista un asemenea proces verbal. Deci Carolina Punsel va face parte din Comisia de Industrie și în delegația uh, pentru adunarea parlamentară paritară a CPUE și domnul Jens Nielsen, un